S și DE cere de Verzi, ale EFDD și ENF anumite cereri de modificări și nominalizări în comisii și în delegații. Aceste nominalizări vor figura în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu se vor face obiecții um, la adoptarea procesului verbal, aceste nominalizări și modificări vor fi considerate adoptate. Aș dori să vă informez de asemenea că după întreruperea ședinței din septembrie, sesiunii din septembrie,